Mes chers collègues, il est 10h30. Dragi colegi, este 10 și jumătate. Vom începe. Ah Cécile, là. Ah, ah, Communication de la présidente. Comunicare din partea președintei. Deciziile luate de către coordonatori. Vă rog frumos am început deja ședința. Consilierii, consilierii, Victor. A, nu era Victor. Scuze. Victor, te-am numit, dar n-am făcut-o anume. Bun. Deciziile luate de către coordonator cu ocazia ședinței din 29 uh, din 19 noiembrie. Uh, în principiu ați primit aceste decizii. Um, dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, atunci sunt considerate drept adoptate. Și aș dori să vă atrag atenția asupra următorului atelier comun cu colegii noștri de la Comitetul Regiunilor, Atelier intitulat Finanțarea transporturilor curate și durabile, rolul orașelor și regiunilor. În data de 4 decembrie, iar discuțiile vor pune accentul pe finanțarea infrastructurilor de transport curate și automatizate transport automatizat, iar raportorul nostru este domnul Vin Van de Camp. În principiu ați primit un uh, mail o invitație cu programul provizoriu, așa că vă invit din suflet să fiți prezenți și să participați la acest eveniment. Și acum trecem la vot. Vom deschide voturile mai întâi, vom deschide votul pentru a verifica quorumul. Madame Meissner, la parole. Doamna Meissner, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președinte. Înainte să trecem la vot, aș vrea totuși să uh, mă plâng, așa, oficial, pentru că uh, ce constat eu este că din cauza a câteva minute, din cauza unor aranjamente tehnice, a trebuit să părăsim sala, să ne întoarcem la, uh, cu trei sferturi de oră mai târziu și așa mai departe ca să putem continua votul. E păcat, păcat. Uh, Uh, în trecut am fost mai, uh, mai uh, n-am fost așa de generoși cu timpul, pentru că eu am avut ocazia să fiu raportor din umbră, să mă prezint la o ședință și să n-am la dispoziție decât un timp limitat, în loc să-l risipim. Uh, da, dragi colegi, aud, aud ce ați spus, am înțeles ce ați spus, doamna Meissner, dar dacă începem la 30, 10 și jumătate, nu e ca să-mi faceți mie o favoare, ci pentru că în ordinea de zi scrie 10 și jumătate și unii colegi erau lipsă. Și odată ce ședința începe și am terminat votul cu uh, mecanismul uh, conectarea Europei, uh, Sincer, mulți deputați au plecat, așa că nu puteți reproșa mie să încep un vot mai devreme, ori în, în uh, ordinea de zi apare la 10 și jumătate. Deci vom începe voturile, vă rog. C'est bon, nous avons assez de... Da, cred că avem vorumul. Uh, și începem cu votul referitor la propunerea de regulament norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în comunitate, vot de confirmare a raportului, domn, raportului domnului Țapardel. Am deschis votul. Vot cu apel nominal. Le vot e fermé. Votul s-a închis. Et le, la confirmation du vote à plus 32. Bravo! 32 la 3. Doamnă Țapardel, felicitări! Ați primit confirmarea. Acum uh, trecem la raportul domnului Vin van den Kamp în ce privește conducerea autonomă în transportul european. Dacă sunteți gata, începem. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți o verificare la compromisul 4? Haideți, vot electronic de verificare la compromisul 4. Am deschis votul. Cum votul s-a închis și se adoptă. Și mergem la jurii 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Abțineri se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri și se respinge. Verificăm la amendamentul 80. Am deschis votul. Votul s-a închis. Aveți dreptate, s-a adoptat cu un vot la limită din sala comentarii fără microfon, pe care interpreții deci nu le aud. On va recommencer. O luăm de la capăt. Ata de de. Donc si ça marche pas, ça marche pas. On recommence pas. Donc... Nu, nu o luăm de la capăt. Zicem că amendamentul 80 a fost adoptat. Trecem la compromisul 10. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 107 se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. IMCO 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, i 15 pentru, împotriva abțineri, nu, nu e clar. Supunem la vot amendamentul i 15, am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 114 pentru, împotriva abțineri, nu, nu e clar, poate e respins, dar deschidem votul electronic la 114. Votul s-a închis. Et c'est rejeté. Compromis 14, qui est pour? Respins. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu. ITRE 9 acum, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica. ITRE 9. V-am spus. Respins. V-am spus eu. Amendamentul 122. Nu, 122, da? Pentru? De ce atâta răutate, domnule Van den Kamp? Pentru împotriva. Abțineri. Vom verifica pentru că nu știu sigur, deci verific. Nicio problemă. Da, păcat. A fost respins. Compromisul 15 acum pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 125 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar și verificăm. 129, am deschis votul. s-a adopté. Nous direct... Se adoptă. Trecem direct la 131. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 137 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 abțineri, respins. 149 pentru, împotriva, abțineri. Ah, nu este clar. Supunem la vot 149, am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă la limită, cu un vot. Trecem la compromisul 18 acum pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă.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 Împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm. La 165 am deschis votul. Je ferme le vote este rejeté. Respins. 164 pentru. Pentru, deci, împotriva, abțineri și se adoptă. I35 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. I316 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, trecem direct la compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Jurii, considerent 1 pentru, pentru împotriva abțineri, se adoptă. I3 la considerentul A pentru împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE considerând B pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amenamentul 9 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Vreți să verificăm? La amendamentul 12? Da. Verificăm. Și am închis votul. Aveți dreptate? A fost respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, la 13 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 14 pentru, doriți o verificare? La 13. Am deschis votul la acest amendament 13. Eu cred totuși că este adoptat. Am închis votul. Da se adoptă. Pentru împotriva, la 14, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 25. Vreți să verificăm 17? Nu. Ba da? Amendamentul 17. Am deschis votul. Am închis votul. Și respins. Compromisul 25 pentru împotriva abțineri și se adoptă. Trecem direct la considerentul F pentru împotriva abțineri și se adoptă amendamentul 21 pentru împotriva abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Jurii la considerentul B pentru împotrivă, abțineri se adoptă. I3 considerentul B pentru împotrivă, abțineri și este respins. I I3 de la considerentul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum supunem la vot tot raportul și am deschis votul. Și ferm le vot. Votul s-a închis. 33 la 3, fără abțineri. Felicități, domnule Van den Kamp. Raportul dumneavoastră a fost adoptat. Trecem acum la raportul domnului Meyer. Meyer, Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și care abrogă directiva 2009-22. Trecem direct la amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Cred. Da. Doamna Robodelon, păreți un pic pierdută. Nu. No. Amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc, blocul A, pentru, împotriva, abțineri. Ce faceți socialiștii? Nu votați? Bun. Și se adoptă. 35 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul B. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, respins. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, aoleu. Complicat. să punem la vot amendamentul 42, 8. 48. Am închis votul și se adoptă. De 10, 10. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 12 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge două amendamente identice pentru, împotriva, abțineri și sunt respinse. Blocul C pentru. Ce? Împotriva abțineri se respinge blocul de pentru. Împotriva abțineri sunt adoptate. Se adoptă. Blocul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Blocul F pentru împotriva abțineri se respinge. Blocul G pentru împotriva abțineri, se adoptă. Trecem direct la 56 pentru, împotriva, abțineri, respins, blocul H pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Blocul I pentru, împotrivă, Domnule Kramer, încă nu am declarat rezultatul votului. N-am zis încă. Vreți să supuneți la vot blocul acesta I? Înainte de a-l vota. Mm -hmm. Da, am deschis votul. Locul I sau I în limba engleză. Je ferme le vot. Et c'est adopté. Se adoptă. Doamna Foster, ați înregistrat un succes extraordinar. 65. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 17 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotriva abțineri se, se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 69 pentru Împotriva? Abțineri? Respins. 68 a fost respins. 70 pentru, împotriva, abțineri, respins. 71 pentru, împotriva, abțineri, respins. 72 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge 73 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 22 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Blocul J pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Da, vom să verific. La J. J'ouvre le vote. Je ferme le vote. Plus. Da. Iată, rezultatul 21 la 6. Deci se adoptă blocul K pentru. Stați așa. Nu. Devine caduc. Deoarece am votat blocul J. Două amendamente identice acum pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul doamnei... A, nu. Verificăm, verificăm doamna Anderson la 78 pentru... Am deschis votul. Am închis votul. Chiar dacă deputații nu votează, ei tot pot să ceară o verificare a votului respectiv. Așa scrie în regulament și se adoptă. Următoarele. 79-80. Pentru, împotrivă. Abțineri și se adoptă. 81. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 82. Pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pică. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 5 devine caduc, 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și 7 acum pentru, împotriva, abțineri se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri și se respinge. Vot electronic pentru întregul text acum. Et il va tomber. Non Je ferme le vote. 21 pour. Am închis votul 21 la 14 și o abținere și acest raport este adoptat. Și ultimul vot. Et nous allons voter. Și iată că vom vota raportul doamnei Țapardel referitor la echitate și transparență pentru furnizorii prin servicii de intermediere online. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Pentru, Vreți să verificăm 97? Bine, atunci s-a deschis votul la 97. Je ferme le vot. S-a închis votul. Și se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 101. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva, abțineri. Nu e foarte clar, așa că îl vom verifica electronic. S-a deschis votul la 102. Je ferme le vot. Închid votul și se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 106. Vreți să verificăm? 105. S-a deschis votul la 105. Je ferme le vot. S-a închis votul și amendamentul 105 e respins. E adevărat că votul era strâns. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem direct la 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, Domnul Piper, doamna Virkunen. Mulțumesc. Ale, un Hai, un pic de atenție, că nu mai rămas multe. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114. Aba nu, aveți dreptate. Deci, Putem vota 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117. Vreți să verificăm 115? Bun, se supune la vot 115 în mod electronic. Vot S-a deschis votul. S-a închis votul. Și iată că se confirmă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 10. Sur le 10. Allez, je ferme le vot. Închid votul și se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri. Nu e foarte clar. Se supune la vot 119. Ah bah si, c'est clair maintenant. C'est adopté. Je ferme le vote. Închid votul. Nu. Și acum e limpede. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem direct la compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 160 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 167 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. Verificăm 167. Am deschis votul. Am închis votul și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 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și iată că am ajuns la amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri, se... Verificăm. Verificăm 31. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se respinge. Treizeci și unu pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica, verificăm. 31, s-a deschis votul. 31. Je ferme le vot. Am închis votul. Se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri. Nu e clar. 32, domnule Marinescu. 3 și 2. 32. C'est pas clair, on vous ouvre. Nu e clar, s-a deschis votul pentru 32. S-a închis votul. Și am închis votul. Și se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să știți că am o muncă grea în această dimineață. Se respinge. Dar să știți că lumea votează. Bun, compromisul 16. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotriva, abțineri. Nu știu. Îl verificăm. 193. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Două amendamente identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri se a respins. 41 pentru, împotriva, abține, se respinge. 201 pentru, împotriva, abține, Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. 201. 201. Et je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm 43. Et je ferme le vote. Am închis votul. Și se adoptă. Văzusem eu că se adoptă. Bun. 202. Cine este pentru? Împotrivă abține se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Verificăm 203, vă rog. 203. 203. 203. Am închis votul. Se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40... Verificăm 44. S-a deschis votul. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul și se adoptă. Chiar 46 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 46. Verificăm. S-a deschis votul la 46. Je ferme. S-a închis votul și se respinge. Simțeam eu că se respinge. 206 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 207 pentru, se supune la vot. Îl verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri. Bun. Vreți să verificăm înainte să fi pronunțat ceva? Bun. Deci s-a deschis votul la 47. 47. S-a închis votul. Se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentele identice. Domnule, Vin v-am de Cap, azi n-aveți încredere în mine. Eu vă spun că se adoptă. Ale, je fiam le vot! S-a închis votul. Și s-a adoptat. Ale, 211, pour! 211 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 212 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Două amendamente identice pentru, împotriva, abține se adoptă. A, acesta e caduc. Trecem la 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 51. S-a închis votul și se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 53, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 54 pentru, împotriva,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 Compromis 1, qui est pour? Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vom verifica la 1 cu vot electronic. Allez, je ferme le vote. Et c'est adopté. Se adoptă. Trecem acum direct la amendamentul 66. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Două amendamente identice acum. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamente identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Vom verifica la cele trei amendamente identice. Vă rog. Verificare. Am închis votul. Și se adoptă. Doamna Țapardel, aveați dreptate. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă abțineri, nu este clar. Supun la vot amendamentul 88. Vă rog. Am închis votul și se respinge 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Supun la vot tot textul cu vot electronic. Am deschis votul. Je ferme le vote. Plus 34, moins 2 compte, pas d'abstention, bravo madame! 34 la 2, cu 0 abțineri, felicitări doamnă Țapardel. Raportul dumneavoastră este adoptat. Et nous passons directement. Și trecem acum la schimbul de vederi cu directorul general al Eurocontrol, domnul Eamon Brannan, care ni se alătură la prezidiu.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 Allez, nous commençons, s'il vous plaît. Pour notre dernier point à l'ordre du jour, j'ai l'honneur. Dragi colegi, vă mulțumesc. Haideți să dăm dovadă de un pic de respect față de invitatul nostru. Îmi face uh, plăcere și am onoarea să-l uh, întâmpin aici pe domnul Brennan, noul uh, director general al Eurocontrol, începând de anul acesta și am considerat că ar fi util ca să continuăm dialogul nostru cu Eurocontrol, un dialog care durează de câțiva ani încoace și mă bucur că putem să discutăm chestiunea gestiunii traficului aerian cu dumneavoastră. Am văzut uh, că a crescut constant volumul de trafic aerian, asta combinat cu problema infrastructurilor uh, din ce în ce mai vechi uh, înseamnă că gestiunea traficului aerian în Europa este din ce în ce mai complexă. Domnule Brennan, bun venit la comisia noastră și aveți 10 minute la dispoziție pentru ca să ne spuneți cum stăm. 10 minute nu este mult, dar ne puteți spune în mare ce este Eurocontrol, ce faceți dumneavoastră, având în vedere creșterea despre care am vorbit a volumului traficului european, consecințe, efecte, etc. Vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația și vă dau imediat cuvântul domnule Brennan pentru 10 minute. Um. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Apreciez foarte mult faptul că m-ați invitat aici. Sensul uh, prezentării este să fac un briefing cu privire la situația curentă în ceea ce privește controlul de trafic aerian. Domnul Marinescu deja s-a ocupat uh, de acest subiect. Vă rog frumos acum să îmi acordați atenție pentru a vă face o scurtă prezentare. Noi avem un rol central în ceea ce privește traficul aerian. Am gestionat cam 11 milioane de zboruri în 2018. Vrem să avem o rețea integrată, să colectăm uh, taxele ATC, facem control de trafic aerian uh, în țările de jos, în uh, Belgia, suntem singură, singura organizație civilă uh, aeriană și uh, militară, facem coordonare, oferim consiliere agențiilor de apărare europene și noi avem 41 de state membre plus alte două state membre, de fapt un aranjament special cu țări precum Israelul, Marocul, Norvegia. Cunoașteți inițiativa Single European Sky din anul 2004. Vrem să modernizăm și să defragmentăm cerul. Dar costul total al sistemului anual este de 10 miliarde de euro. E plătit uh, de liniile aeriene ca taxe de zbor. Ne uităm la sistemul european și vedem că avem 62 de centre de control de trafic aerian, 11 milioane de zboruri. Față de SUA, centrele sunt de 20, cu număr de 23, zborurile 15,7 milioane. Problema fragmentării din Europa înseamnă că avem mai puțină eficiență și mai puțină productivitate față de sistemul american. Sunt diferențe, înțelegem, acolo este doar o singură administrație, dar la capitolul volum nu suntem așa de eficienți. În ceea ce privește întârzierile în rețeaua europeană, până pe 18 noiembrie, deci foarte recent, am avut 9,9 milioane de zboruri în Europa, o creștere cu 3,7%. Pentru al cincilea an consecutiv au fost creșteri semnificative. Obiectivul fixat pentru noi de comisie pentru întârzieri aia înseamnă numărul total de zboruri împărțit de, la numărul total de întârzieri pe zi, este de 0,5 uh, uh, minute. Suntem un pic uh, peste limita acum și vă arăt ce înseamnă asta pentru pasageri. În rezumat, pentru anul 2018, întârzierile sunt duble față de 2017. Capacitățile noastre sunt uh, cu 71 mai mari uh, și sunt întârzieri de capacitate uh, Uh, întârzierile de personal, 187% mai mult și apar greve, mai ales în uh, zona uh, Franței, în Marsilia, ceea ce a dus la întreruperi, mai ales pe rutele dinspre Barcelona, Spania. Vă dau foarte repede un exemplu. Uitați-vă la 28 iulie, o zi de sâmbătă, la orele 17. În acea zi, dacă zburai de pe Luton înspre Corfu, n-aveai cum. Erau atâtea reglementări, atâtea probleme, probleme de vreme, probleme de grevă, încetiniri, probleme de capacitate. Practic devenise imposibil ca sistemul să opereze. Am avut 100, 461 de uh, reglementări de rețea în uh, diferite state membre. Deci a sosit momentul să centralizăm uh, sistemul de gestiune în Europa. Ne uităm la anul trecut, ca să vă explic un pic. Au fost 9,3 milioane de minute de întârzieri. Anul acesta estimăm 19,6 milioane de minute, deci de două ori mai rău. De ce se întâmplă asta? ATC este ca un manual. Mă scuzați, pot să-l tot... Este ca o, o, o vază, de fapt, mă scuzați, cu apă pe care o tot umpli, o tot umpli și la un moment dat uh, se revarsă. Nu este peste tot la fel. Problema este mai ales în Franța, 31% din întârzieri, Germania, 26,7% și apoi restul divizat între Spania, Austria, uh, Regatul Unit și alții. Dar sunt țări mari precum Italia, unde nu sunt întârzieri, sunt țări bune precum Polonia, zero întârzieri. Deci problema este ce se întâmplă în zona nucleu a Europei, o zonă care devine saturată ne uităm la efectele asupra pasagerilor și ne uităm la liniile aeriene. Sunt doar uh, întârzieri. Dacă însă ne gândim la cea mai mare companie aeriană din Europa, vedem că e Ryanair și 30% uh, din toate zborurile sunt întârziate de traficul de control aerian. 22 de minute în medie. Ne uităm la Air France, 20% din toate zborurile sunt întârziate, cu un minim de 20 de minute, dar este doar un element. Pentru că, în medie, întârzierea, oricare ar fi ea, este de 49 de minute. Deci ce le spun eu aici membrilor Parlamentului este că unul din trei zboruri va fi întârziat. Și unde este o întârziere, va fi de minimum 49 de minute. Ceea ce este chiar inacceptabil. Am ajuns într-o situație unde uh, anul trecut deja ne confruntam cu această problemă, deja piața s-a saturat. Ne uităm la efectele economice. Să nu uităm că sistemul este plătit de către liniile aeriene. Liniile aeriene plătesc 10 miliarde pe an. E simplu să analizăm situația. Uitați-vă la Ryanair, EasyJet, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines. Sunt pasageri numeroși care plătesc. Nu este nici o lipsă de cash, de lichidități în acest sistem. Problema este cum sunt utilizate sumele, nu în mod foarte eficient. Se cheltuiesc 10 miliarde în fiecare an pe traficul de control, pe controlul de trafic aerian, mă scuzați. Și deci criza întârzierilor este în felul următor. Au fost 11 milioane de zboruri, o creștere cu 3,7%. Numărul total de pasageri, 1,2 miliarde, o creștere de 6%. Asta înseamnă că liniile aeriene au o încărcătură mai mare. Numărul pasagerilor afectați de uh, întârzieri a crescut uh, cu 31% la 347 de milioane de pasageri care au suferit de pe urma unei întârzieri. Întârzierile on route cauzate de traficul uh, aerian, de controlul trafic aerian, 111%, 19,6 milioane. Asta diferă foarte mult față de anul trecut. Efectul asupra economiei europene. Costul întârzierilor este de 14,5 miliarde, o creștere de 26%. Costul uh, anulărilor a crescut la 3,4 miliarde, plus 38%, un cost total de 7 de, uh, din întregul sistem aerian, mă scuzați, de 17,9 miliarde, cam o treime fiind din cauza Control de trafic aerian. Au fost afectați 347 de milioane de pasageri, 31% deci. Performanța de mediu s-a îmbunătățit în ceea ce privește traficul aerian. O îmbunătățim an de an cu 2,2%, folosim uh, avioane noi, echipament nou, motoare noi, cu impact semnificativ. Dar este și o realitate în joc. Vara aceasta, Eurocontrol a lansat o inițiativă uh, care a economisit cam 5 milioane de minute de întârzieri, acționând împreună cu câțiva provider de trafic aerian ca să minimizăm problema. Dar ce vreau să spun astăzi Parlamentului este că E un dezastru de mediu. Noi nu creăm capacități. Noi uh, re rerutăm uh, zborurile, facem uh, ca zborurile să, joare, să zboare, avioane să zboare mai jos uh, și acela este momentul în care se consumă cu 15-20% mai mult combustibil când avionul zboară mai jos. Dacă vom continua astfel, nu vom atinge obiectivele de mediu. Mesajul pentru 2019 este în felul următor. Capacitatea este statică în cel mai bun moment al său. De fapt, providerul german uh, de navigație aeriană va oferi mai puțin, creșterea Uh, cererea crescând cu 3%. Întârzierile pe viitor în 2019 vor fi mai rele decât în 2018 și ne dă cu rest, pur și simplu, din punct de vedere matematic și lucrurile se vor înrăutăți doar. Pentru la anul am lansat mai multe măsuri în așa fel încât să oprim întârzierile, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Am primit deja sprijinul uh, Consiliului de Gestiune a Rețelelor, dar nu se va schimba nimic, căci e nevoie de o reformă fundamentală a sistemului. Domnul Marinescu are SES2, SES2+, cum vreți să numiți aceste dosare, ele trebuie susținute, căci e nevoie de o reformă fundamentală în sistem. Ce facem acum este să uh, acționăm marginal și uh, trebuie să rezolvăm problema, căci nu e vizat un singur grup, e vizat întregul sistem în plan exhaustiv. Permiteți-mi să vă arăt cum a arătat cea mai, uh, o, cea mai aglomerată uh, zi din an. Este vorba de 7 septembrie 2018, într-o vineri. Uitați-vă un pic cum arăta situația la 7 dimineața. și a continuat toată ziua, cu fluxuri semnificative din Turcia, din Golf. Însă problema principală rămâne acolo unde e galben, toată ziua. A fost cea mai ocupată zi. N-au fost însă întârzieri. Dar ce a făcut diferența? Toți controlorii au venit din vacanță, sectorul este bine dotat cu personal, e un număr semnificativ de schimbări în acea zi. Deci, vedeți, am reușit să gestionăm 37.000 de zboruri pe 7 septembrie. De ce am reușit atunci și nu reușim cu 35.000 de zboruri pe 11 iulie, când oamenii vor să plece în vacanță? Deci cam așa stau lucrurile. Și dacă îmi permiteți, doresc să spun membrilor Parlamentului că am făcut și o proiecție despre cum va arăta situația peste 12 ani cu o creștere de 1,9% anual până în anul 2030. Uitați-vă un pic cum va arăta traficul aerian în Europa. Ce spun eu membrilor Parlamentului este că niciodată nu vom face față. Sistemul actual nu are cum să ofere 58.000 de zboruri zilnic. Deci va fi economia sub presiune, mobilitatea de asemenea, totul va fi constrâns și nu ne permitem asta. Suntem la limită acum. Dacă nu e o reformă fundamentală între timp, așa cum propune Marian Jean Marinescu și așa cum uh, susține Comisia, va fi grav. Ce vreau eu să spun în concluzie este că avem nevoie de susținerea Parlamentului European în așa fel încât să lansăm ceea ce a anunțat președinția română și vreau să menționez cinci elemente importante. Trebuie să existe o rețea paneuropeană, cu o capacitate de gestionare, cam ca în sistemul uh, SUA cu Command Center. Trebuie să adoptăm asta și în Europa. Nu avem cum să gestionăm Europa singuri, în plan individual. Trebuie să organizăm spațiul aerian, ceea ce se întâmplă la ora actuală. Trebuie să schimbăm schemele de performanță, în așa fel încât să nu mai fie bazate pe input. Acum oamenii sunt măsurați în funcție de ceea ce produc. Și nu obținem rezultate decât dacă plătim, decât dacă oferim rezultate, dar trebuie să finanțăm Sesar. Și cred că trebuie să lăsăm NSP-urile să, ENSP-urile să funcționeze bazat pe output. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare care ne cam înfricoșează. Pe mine, în orice caz, mă înfricoșează în măsura în care mă întreb dacă vom fi în măsură să anticipăm această sporire a numărului de zboruri cu provocările aferente. E foarte impresionant. Am să deschid dezbaterea. Domnul Marinescu, doriți să interveniți? Vă rog. Thank you very much, Chair. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Brennan. Este pentru a doua oară când primesc această prezentare. Știți prea bine că a fost pentru mine incredibil să o ascult prima dată. Este, sunteți primul director general uh, de la Eurocontrol care veniți în Parlament și ne prezentați adevărul, realitatea. E realitatea. Așa stau lucrurile și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Este foarte important ca toată lumea să știe ce se întâmplă. Și nu putem să continuăm pe aceeași cale. E foarte clar, chiar și pentru NSP-uri. Toată lumea își dă seama că peste un an, doi, trei, va fi foarte greu să continue astfel. Dumneavoastră cunoașteți problema foarte bine, poate nu știu și colegii. În urmă cu doi ani, eu am propus un studiu, de fapt un proiect pilot pentru a vedea un pic cum putem să avem în vedere o nouă arhitectură a spațiului aerian. Există acum concluziile acestui studiu, au fost prezentate în urmă cu două zile, iar uh, aprobarea finală a grupului organizat uh, de comisie va veni și ea în aprilie. Dar, după mine, concluziile sunt incredibile. Nu mă așteptam să fie așa de, un studiu așa de bun. Deci, cu puțină organizare, cu modificări nu atât de greoaie, putem să avem o capacitate sporită cu aproximativ 30%. Iar pe viitor, mulțumită tehnologiei, interoperabilității, cândva prin 2025, am putea discuta chiar de mai bine de 50%, ceea ce este ba chiar dincolo de 50%, ceea ce este un lucru de care avem nevoie. Avem nevoie de asta acum, e clar. Domnul director ne-a prezentat situația, este SES2+, Plus, blocat proiectul acesta la Consiliu, trecut din cauza Gibraltarului, acum nu mai știu. Nu știu dacă mai putem spune că problema e aceeași. În orice caz, din cauza că era blocajul la Consiliu, eu am venit cu ideea de proiect pilot. Cu Single European Sky, fără niciun cost, putem să scădem 10% din emisii, fără costuri. Doar ordonând, aranjând lucrurile. Am o dorință să luăm concluziile studiului și să le introducem în SES 2 Plus ca să avem uh, un nou regulament peste câteva luni de zile. Dacă nu facem asta acum, va fi cândva în 2024, deci prea târziu. Cu siguranță comisia până atunci își va retrage documentul a făcut-o cu numeroase alte regulamente, va fi o nouă comisie, un alt demers, mult prea târziu și va fi o problemă mult prea mare. Domnule Brennan, ați menționat și schemele de performanță. Până acum, după mine, lucrurile au mers bine, dar trebuie să schimbăm criteriile, căci taxele pe rut ar trebui să se axeze pe oferirea de capacitate. Cei care oferă capacități ar trebui să fie plătiți, căci asta e realitatea cu care ne confruntăm. Este primul lucru de care avem nevoie. Încă o dată, sincere mulțumiri, căci a fost o prezentare foarte bună. Mulțumim pentru că ați venit și ne-ați prezentat realitatea. Speranța mea este ca împreună, până la alegeri, să ajungem la o bună concluzie pentru spațiul aerian european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Doamna Foster, vreau să luați cuvântul? Thank you very much, um, Eamon Brennan, for coming. Îi mulțumim domnului Eamon Brennan că a venit la Parlament. Cred că prezentarea dumneavoastră este foarte directă și este ușor de înțeles de către parlamentari. Noi ne-am uh, întâlnit, uh, ne-am mai întâlnit recent și după cum ați subliniat pe bună dreptate, după cum a spus și domnul Marinescu, cu toții suntem de acord despre ce trebuie să facem pe viitor, căci presiunile vor continua. Dar ce părere aveți? Tehnologia, da, va juca un rol important. Ne uităm la toate regulamentele care vor veni pe viitor în acest domeniu. Ele însă sunt doar parte a soluției Căci, după mine, așa cum ați spus dumneavoastră, un element cheie va trebui să fie redat de cooperare mult mai bună între țări, nu doar statele membre UE. Căci dumneavoastră, desigur, acoperiți mult mai multe țări, exact cum ați spus, uh, inclusiv cu Marocul, cu Israelul. Deci nu oare ar trebui să fie îmbunătățită cooperarea transfrontalieră împreună cu dumneavoastră? Apoi, din ce am înțeles eu, ANSP-urile, providerii de trafic aerian, cu ei fa- semnați contracte. Uh, providerii aceștia nu uh, respectă contractele în ceea ce privește alocarea de sloturi, uh, oferirea de sloturi, ceea ce se întâmplă concret în aeroport. Un pic de clarificare aici, că știu că mai sunt probleme. Și e adevărat, e o problemă națională, de țară, de asemenea. Și un ultim comentariu. N-ați fi oare de acord cu mine că da, sunt probleme tehnologice și nu numai, dar o presiune importantă e iarăși una ce vizează statele membre. Lipsa de capacitate, de exemplu, chiar și în ceea ce privește pistele. Pur și simplu nu sunt piste suficient de bine dotate. Uitați-vă pe Heathrow, după 20 de ani încă este o discuție. Va fi sau nu va fi o a treia pistă? Chit că e vorba de un aeroport care este uh, bine dotat și care este eficient, funcționează la o capacitate de 98-99% la ora actuală. Vă dați seama că trebuie ca guvernele să se uite serios la infrastructură. Asta vă va ajuta după aceea pe dumneavoastră și va ajuta și în ceea ce privește uh, mediul înconjurător cu consumul de combustibil și așa mai departe. Este important. Încă o dată, mulțumesc că ați subliniat uh, punctele importante și poate că vă veți referi și la ceea ce am menționat eu. Vă poate ajuta pe viitor. Trebuie să punem presiune mult mai mare pe guvernele naționale, în așa fel încât munca dumneavoastră să fie ușurată. Mulțumim, doamna Foster. Domnul Taylor. Thank you, Chair. And thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, domnule Brenner, pentru această prezentare. Aș avea trei întrebări. Mă întrebam mai întâi dacă ați putea să ne dați, știu eu, ceva exemple uh, de colaborare între uh, Eurocontrol și organizații care fac parte din data și eventual organigrama dumneavoastră, care arată că aveți personal care este responsabil cu aspectele de mediu în domeniul aviatic. Ați putea să spuneți așa, eventual uh, cam mai concret, care sunt măsurile pe care le-ați uh, luat pentru a reduce emisiile care schimbă clima în ultimul an? And the final... Și o ultimă întrebare Ați vorbit pe îndelete despre întârzieri, pe întârzierile cu care se confruntă pasagerii. Cum uh, măsurați această performanță? Atunci când vine vorba de drepturile pasagerilor și plângerile lor, uh, plângerile lor uh, din cauza întârzierilor. Ce fel de performanță ați obținut în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Taylor și acum doamna D'Amato, vă rog. Grazie, grazie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și domnului director pentru ce ne-a spus, în care raport se confirmă creșterea volumului traficului aerian în 2018 și ca și consecință, o consecință și a întârzierilor medii, în anumite cazuri chiar și reducerea capacității de ofertă. Toate acestea, bineînțeles, uh, nu se potrivesc cu obiectivele din cerul unic european și iată unde apar problemele, mai ales când ne gândim la viitor uh, și la definirea perioadei de referință, de asemenea. Aș avea câteva întrebări. În calitate de Eurocontrol, ce acțiuni sugerați? ce sugerați dumneavoastră Comisiei Europene pentru a face față acestei probleme cu volumul de trafic și cu întârzierile? Și puteți să confirmați că, uh, în principal, centrele de control aerian germane și franceze sunt cele care sunt răspunzătoare pentru aceste întârzieri uh, principal. Apoi, uh, ce înseamnă cu furnizorii europeni? N-ar trebui ei să se concentreze pentru a crea noi alianțe industriale pentru a putea depăși anumite probleme actualmente. Apoi ne preocupă un lucru și anume că această cursă permanentă pentru eficiența costurilor poate să ducă la reducerea siguranței, dar și a numărului de locuri de muncă. În acest context, Eurocontrol se gândește oare uh, la uh, fuzionarea anumitor centre de control european în țările europene sau poate este prea repede, să spunem asta, prematur, în condițiile în care încă nu avem cerul unic uh, european și în condițiile în care avem anumite blocaje în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Clun, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, uh, Iman, pentru mesajul tău de astăzi. Uh, l-am mai auzit deja, dar e foarte important să subliniem acest lucru și e foarte clar. Ai subliniat care sunt provocările pentru anul viitor și e clar că trebuie să înregistrăm progrese și uh, Îți mulțumesc pentru acest lucru. Cu toții ne confruntăm cu alegeri uh, anul viitor, vom avea și o schimbare de Comisie Europeană și e foarte frustrant pentru cei care vor să înregistreze progres și care se confruntă cu probleme de calendar, însă am speranța că președinția română și cu sprijinul domnului Marinescu vom reuși să avansăm acest dosar. Mi se pare foarte interesant să subliniem un lucru și profit de această ocazie și anume că am vorbit foarte mult despre înlăturarea granițelor terestre, însă iată că mai există granițe aeriene în cerul european și pentru asta e nevoie de cooperare pe chestiuni de mediu, pe chestiuni economice. Avem un raport pentru strategia Um, cerului unic și am uh, încercat să punem accentul pe problemele de capacitate. A fost o muncă grea și cred că ceea ce a spus dumneavoastră referitor la reglementarea providerilor de servicii aeriene e o răspundere imensă. Da, vă mulțumesc pentru că e foarte clar, știm în ce direcție trebuie să ne îndreptăm, știm, înțelegem mai bine ce anume Parlamentul are de făcut. Să facem presiune asupra Consiliului și Comisiei în așa fel încât să avansăm. Deci aici sunteți în fața unei uși deschise. Mulțumesc. Mulțumesc. beaucoup, Clun! Mulțumesc foarte mult, doamnă Clun. Domnule Brennan, vreau și eu să vă mulțumesc pentru această prezentare și e adevărat că eu am câteva semne de întrebare. Noastră trage semnalul de alarmă asupra faptului că tocmai în momentul de față, în materie de performanță de mediu, dacă nu facem nimic, dacă nu avem o acțiune coordonată, atunci uh, situația riscă să devină un adevărat dezastru, ba chiar mai rău. Ba chiar mai rău, dumneavoastră ați uh, uh, prezentat o cifră impresionantă și alarmantă. Ați spus dacă nu facem nimic acum pentru a optimiza costurile pentru carburanți, atunci o să avem o creștere de cu 15 până la 25%, ceea ce e foarte mult. Și în același timp avem o democratizare a a biletelor uh, de avion. Adică un consumator poate să-și cumpere un bilet de avion cu 20 de euro. Păi și aici avem o problemă de costuri. Și atunci cum se pot gestiona toate aceste lucruri? Oare n-ar trebui să avem o nouă fiscalitate undeva integrată în sistem? Eu plec de la ideea că în sectoarele care poluează cel mai mult, principiul cel care poluează trebuie să și plătească și atunci poate că ar fi bine să ne gândim la un mecanism în domeniul aviatic, eventual o taxă pe cherozen sau dacă nu, nu știu, niște noi dispozitive în așa fel încât sectorul aviației să integreze această logică. Al doilea lucru, așa cum a spus pe bună dreptate domnul Marinescu, cerul unic. Avem o problemă pe fond. Noi vrem un cer unic european, pentru că dacă îl avem, atunci putem să optimizăm aceste fluxuri și zboruri. Problema o reprezintă statele membre. Ele blochează. Și atunci care e rolul noastră față de statele membre? Mergeți, discutați cu ele, le convingeți cu documentele pe care ni le-ați prezentat nouă, Poate, bun, mă gândesc că asta poate fi o sursă de inspirație, dar și de îngrijorare, având în vedere realitatea, așa cum spunea doamna Clon. Și o a treia întrebare, foarte succintă. Aș vrea să știu ce se va întâmpla odată ce va interveni Brexitul, dacă nu avem un acord. În rolul dumneavoastră de, așa ca și Eurocontrol, dacă avem avioane britanice care nu mai zboară sau, sau cum, cum putem anticipa Uh, lipsa unui acord în caz de Brexit? Aveți deja o strategie, un plan de acțiune? Merci. Mulțumesc. Și aveți ocazia acum să răspundeți la toate aceste întrebări. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș începe, dacă îmi permiteți, cu întrebările domnului Marinescu sincer să fiu, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, cu tot ce a spus dumneavoastră și nu cred că mă pot opune vreuneia dintre afirmațiile dumneavoastră. Uh, înțelegeți foarte bine care este rolul nostru uh, în ultimii ani de când am tot colaborat. Practic, uh, în privința controlului nostru asupra uh, Europolului, uh, Eurocontrolului, statele membre sunt cele care controlează și au interes în acestea. Dar fiind pan-european, nu avem numai statele membre, avem și Turcia și zonele din Balcan și așa mai departe. Toate aceste țări au acorduri complete de aviație cu Uniunea Europeană și, și ei probabil vor adopta Mm, cerul unic și vom avea astfel un cadru cât se poate de vast pentru aceste măsuri și toți directorii generali de aviație din fiecare țară membră fac parte din bordul nostru de la Eurocontrol. Acum, doamna a fost a vorbit despre tehnologii. Acestea sunt foarte importante în munca noastră, dar nu sunt singura soluție. Nu există o soluție magică, tehnologică dar trec ani până să găsim o nouă tehnologie viabilă. Și problema este cu traficul. Problema este că în această vară am tot încercat să reechilibrăm traficul, dar acest echilibru este greu de găsit. Să zicem că dacă, dacă dăm Brussels Airlines uh, o posibilitate de a aștepta 90 de ore la sol sau de a zbura la o altitudine care presupune și alte uh, penalități uh, sau alte costuri pentru această companie, inclusiv costuri de mediu. Deci asta este problema. S-a vorbit despre posibilitatea de a aplica o taxă, poluatorul plătește, dar cine să facă asta? NSP sau uh, compania aeriană? Cine plătește asta? Uh, în lips, condițiile lipsei de capacități. Deci trebuie să fie foarte clar. Și s-a mai vorbit și despre așa schemă de performanță. Pentru mine aceasta trebuie să găsească și ea un echilibru între capacitate și eficiența costurilor, să se bazeze pe rezultate concrete. Noi măsurăm ce se petrece sau ce intră în sistem, dar ar trebui să uh, măsurăm ceea ce iese, ce, se, ce rezultă la capătul procesului. Și așa ar trebui să se întâmple, așa cum se întâmplă și în alte tipuri de sectoare industriale, cum ar fi cel al producției de electricitate și așa mai departe. Mi s-au pus iarăși trei întrebări. Adică, în primul rând, ce am făcut pentru a îmbunătăți sistemul? În primul rând, Aș spune că trebuie să recunoaștem că sistemul uh, european este ceea ce este, adică un sistem european. Uh, țară cu țară se reglementează lucrurile, uh, dar trebuie să existe și un element unificator. Eu aș dori să avem această funcție de network manager consolidată. Este actualmente numit de către Comisie și de Consiliu um, dar acum uh, și acest manager trebuie să ceară o permisiune de rerutare eventual din Statele Unite. Trebuie noi aici în Europa să hotărâm ce este de făcut. Cât privește comasarea centrelor de control sau de navigație, nu cred că se poate face așa ceva, politic vorbind. Nu. Trebuie să vedem ce facem cu abordarea. Să nu mai fie de sus în jos, ci mai mult o abordare de jos în sus în uh, sistem de rețea și să favorizăm astfel uh, flexibilitatea și experiențele statelor membre, așa cum a făcut ICAN în ultimii 20 de ani. Apoi, cât privește mediul, acest sector a devenit din ce în ce mai prietenos față de mediul înconjurător, să știți. Uh, ICAO a avut o uh, inițiativă, Corsia, care a uh, încercat să reducă emisiile și aici și în planificarea volurilor, momentul în care uh, concepem rutele, uh, facem un studiu de impact și încercăm să vedem care este ampreta carbonică și uh, dar și uh, alte probleme, cum ar fi cele de zgomot. Încercăm să facem asta, dar avem probleme de capacități și dacă rezolvăm problema capacităților, cred că ne vom descurca și cu uh, partea de mediu. Uh, ce facem apoi cu drepturile pasagerilor, cu despăgubiri și cu plângeri? Vreau să vă spun că noi nu ne ocupăm de asta, asta este numărul unu. Dar ce facem noi totuși este să ajutăm acele agenții naționale de profil, cum ar fi cea din Regatul Unit, care are o astfel de problemă cu o anumită companie europeană. Ei se, eh, ne, ne eh, cer avizul în legătură cu întârzierile și ce se poate face. Clasificăm uh, aceste întârzieri, le analizăm, avem statistici și așa mai departe. Și în sfârșit aș dori să mai spun câte ceva de asta dată în legătură cu Brexit. Eurocontrol are un avantaj unic uh, în sensul că noi, Regatul Unit nu va părăsi uh, Eurocontrol pentru că nu este o organizație pur uh, europeană, ci pan-europeană și deci consolidarea relației cu Regatul Unit nu va face decât să fie o, confirmată. Și cât privește capacitățile, având în vedere Brexitul, poate nu eu voi fi cel care va reprezenta Eurocontrolul în fața dumneavoastră în viitor, dar orice ar fi, uh, Vreau să vă spun că recent, uh, uh, dată în legătură cu EASA, am, am avut uh, un acord recent încăiat cu această agenție de siguranță aeriană. Um, nu asta facem noi, este munca lor, dar îi sprijinim și avem întâlniri frecvente cu directorul general al acestei agenții. Um, Europa este într-adevăr uh, un actor foarte important pe plan internațional și avem uh, o întreagă structură dintre care și acest uh, Eurocontrol. Ca director general am încercat să intensific și colaborarea specific cu Comisia Europeană și cu Uniunea Europeană în general, dar vreau să vă spun că totuși vara viitoare ne vom confrunta cu o situație complicată vreau să vă spun că am întâlnit recent o tânără mamă din Leeds cu doi copii mici care economisește toate, tot anul ca să plece în vacanță și se trezește că trebuie să stea nu știu câte ore la aeroport din cauza faptului că nu îi pleacă zborul spre Palma de Mallorca și așa mai departe. Asta este marea problemă. Problema este cu traficul urian și um, toți actorii din sistem, dar și cu, e vorba și de partenerii sociali. Este foarte clar că dacă, nu toată, dacă lumea nu și-ar lua toată lumea vacanța și concediu în timpul verii, ar fi mai simplu ca să avem capacități uh, pentru toată lumea. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să fiu aici, mă duc la Consiliul uh, Eh, european pe 3 eh, decembrie și voi prezenta ceva asemănător cu ce v-am prezentat astăzi și domnule Marinescu eh, întotdeauna au venit inițiative de la dumneavoastră de la Parlament foarte frumoase și este clar că niciodată nu e prea târziu să se ia măsuri și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru ce ne spuneți ceea ce cumva ne însuflețește în sensul uh, de a face mai multe pentru acest plan de acțiune, a venit momentul să avem un adevărat instrument de performanță aplicabil și pus în aplicare. Asta ar fi miza pe anii viitor și mulțumesc domnule Brennan pentru prezența dumneavoastră aici. Să știți că uh, la reuniunea Consiliului de pe 3 uh, aveți și sprijinul nostru și veți putea să continuați să demonstrați tocmai în ce măsură cooperarea dintre noi este absolut esențială și să se întâmple astfel încât și statele membre să-și asume răspunderea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la comisia noastră și vă spun pe curând. Dragi colegi, îmi pare rău, s-a terminat ședința de astăzi. S-a terminat, a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Într-adevăr, ne întâlnim pe 3 decembrie, luni, începând cu orele 15, aici, la Bruxelles. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumește și interpreților. Mm, vă mulțumim. Cabina franceză este de asemenea salutată.